przewodniczący! Domnul președinte. Witam państwa. Obec... Bună dimineața, domnilor și domnilor. Vă urez bun venit celor prezenți la această ședință a Parlamentului European. Declar deschisă această ședință, la care vom discuta, ca prim punct pe ordinea de zi, concluziile reuniunii Consiliului European din 16 și 17 decembrie 2010. Declarația ale Consiliului și Comisiei. În conformitate cu tratatul, acest raport va fi prezentat de către președintele Consiliului European, domnul Van Rompuy. Domnule președinte, aveți cuvântul. Domnule președinte, stimați colegi, în primul rând, vă urez tuturor un an nou fericit. O urare în nume personal, uh, urare și pentru Uniunea Europeană în această perioadă dificilă.